Um, au uh, protestat împotriva unui eventual al cincilea mandat al lui Buteflika. Au vrut să-și exprime visurile și speranțele unei generații de algerieni care um, acum uh, reprezintă 35% din populație, care a fost exclusă din orice etapă de progres și de creștere economică a țării. De aceea solicităm guvernului și instituțiilor publice să condamne regimul din Algeria și în contextul acestei crize, trebuie să respectăm, să ascultăm și să acționăm. Trebuie să respectăm milioanele de protestatari care se manifestă pașnic pe străzi. Trebuie să ascultăm solicitările de schimbare, reformă, libertate și drepturi și, de asemenea, pentru a da răspunsuri și pentru a veni cu o soluție, trebuie să ne uităm la acest regim care are nevoie de o transformare și să ascultăm vocea poporului algerian. Mulțumesc, domnule Lopez. Urmează domnul Milan Mon. Mulțumesc, doamna președintă. Argelia este o țară importantă pentru Uniune și pentru statele membre și trece printr-un moment crucial. O țară care a trecut, după cum bine știm, printr-o perioadă dificilă în anii 90, în urma provocării islamiste și teroriste care a dus la foarte mulți morți. Acum se încheie o altă perioadă, cea lui Buteflica, care a renunțat în sfârșit la un nou mandat. Se deschide o nouă etapă, o perioadă de tranziție și din punctul meu de vedere acest proces ar trebui să fie rapid în timp și inclusiv. Acesta este cuvântul pe care l-ați repetat și dumneavoastră, domnule comisar, și mi-o însușesc. E nevoie de o schimbare, o schimbare care este cerută de manifestanții de pe stradă, de protestele populare cu caracter pașnic, un lucru pe care doresc să-l subliniez. Argelienii nu doresc conflicte, violență sau o destabilizare a țării și sunt convins că nu-și doresc nici să călătorească în trecut, pentru că ei se uită mai degrabă spre viitor. Uniunea Europeană este foarte atentă. Va trebui să îi susținem pe algerieni în această perioadă de schimbare, oferindu-le cooperare dacă doresc să o facă. Această schimbare cu ajutorul dialogului, inclusivă, pașnică, pentru că de ei depinde viitorul. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Milan Mon. Și acum dau cuvântul domnului Front. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. S-a vorbit uh, foarte mult despre Algeria în această seară. Aș dori acum să vorbesc despre Uniunea Europeană puțin. De ani de zile eu spun că Siria nu va fi ultima țară în care noi, Uniunea Europeană, am eșuat. Algeria uh, e următoarea pe listă. Uh, Știți că există acest uh, șef uh, de stat uh, care cu o mână tremurătoare urmează să apese pe buton și asta a sosit această zi, butonul exploziv. Ce se întâmplă? Siria avea, are 20 de milioane de locuitori, Algeria are 40 de milioane. Vă dați seama ce s-ar întâmpla dacă izbucnește acolo războiul civil. Dacă în urmă, în urmă cu 8 ani am fi avut o politică externă mai puternică și mai conștientă și dacă am fi acționat diplomatic, atunci Uh, am fi putut uh, uh, um, cruța multe vieți nevinovate în Siria. În Paris, Londra, Viena și așa mai departe, trebuie să lansăm un apel. Este vorba de o intervenție puternică cu o voce unică în politica externă. Cei din Algeria și cei din Europa ne vor fi recunoscători. Vielen Dank, grazie mille, collega. Mulțumesc foarte mult. Trecem acum la procedura Catch the Eye a intervențiilor spontane. Trei colegi s-au înscris la cuvânt și începem cu colegul nostru Pospisil. Mulțumesc, domnule președinte. Am ascultat cu atenție toată această dezbatere și am manifestat care este poziția noastră politică, faptul că trebuie să întărim procesul de democratizare în Algeria, să ne asigurăm că președintele Buteflica nu se mai prezintă la un nou mandat și, pe de altă parte, să ne asigurăm că nu se ajunge la violență în locul manifestațiilor pașnice actuale. Trebuie să oferim susținere Algeriei pentru a organiza scrutinul prezidențial și să ne asigurăm că acesta va fi unul liber și inclusiv, care să ducă la o alegerea unui președinte legitim. Trebuie să fim foarte atenți, așa cum au spus-o mulți colegi, pentru că de această situație depinde procesul de democratizare în Algeria. Mulțumesc! Mulțumesc! Și acum doamna Gomes. În Sahara de Vest am observat cum autoritățile uh, pur și simplu uh, se spală pe mâini, pentru că există o serie de conflicte istorice acolo, dar statele membre nu pot să se prefacă că nu observă ce se întâmplă în uh, Algeria. Este foarte important pentru noi toți să urmărim acele evenimente. Europa trebuie să observe că poporul algerian se organizează în mod pașnic, iese pe străzi împotriva celui de-a cincilea mandat al domnului Buteflica, împotriva gerontocrației și împotriva uh, unei democrații prost înțelese. Nu se poate să ne prefacem că nu vedem toate aceste lucruri, pentru că este clar ceea ce se întâmplă și trebuie să ne arătăm sprijinul față de poporul algerian în solicitarea lor de a avea parte de o reformă democratică. Europa poate juca un rol semnificativ și trebuie să ne asigurăm că nu uh, ne facem că nu vedem ce s-a întâmplat în primăvara arabă. Trebuie să-i sprijinim pe cei tineri pentru că ei solicită incluziune, locuri de muncă, prosperitate și trebuie să ne asigurăm că vor primi aceste lucruri pentru că siguranța noastră depinde de ei. Mulțumesc și acum uh, domnul Faria. Grazie, președinte domnule comisar apesar da contestação social iniciada no passado dia 22 de fevereiro. Mulțumesc. Protestele de stradă care au uh, început în urmă cu câteva săptămâni uh, în Algeria au dus uh, la faptul că președintele Buteflica nu se mai prezintă la alegeri pentru al cincilea mandat prezidențial și a amânat uh, la nesfârșit uh, alegerile care ar fi trebuit să aibă loc în 18 aprilie. De fapt, el își prelungește mandatul. Oamenii continuă să protesteze pe stradă uh, împotriva acestei, acestei uh, tergiversări. Dacă se activează articolul 102 din Constituție, care prevede destituirea președintelui fără alegeri, atunci am putea asista la o criză economică gravă care oricum din 2014 este uh, prezentă în această țară, destabilizează regiunea, regiunea și are consecințe nefaste, mai ales uh, în ceea ce privește uh, imigrația ilegală și aprovizionarea cu hidrocarburi. Deci trebuie ca uh, dreptul la protest să fie în continuare respectat și trebuie să se organizeze cât mai repede cu putință alegeri pentru a evita ca situația actuală să nu degenereze. Mulțumesc. Mulțumim. Aș dori acum să dau cuvântul domnului comisar Han în numele înaltei uh, uh reprezentante a Uniunii pentru afaceri externe și politice, politica de securitate. Vă rog. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte. Vom urmări îndeaproape tot ce se întâmplă în Algeria și sperăm, așa cum am spus, ca situația să rămână pașnică. Considerăm că este vital ca aspirațiile legitime ale poporului algerian să se împlinească. Pe de altă parte, considerăm că cel mai bun lucru pe care îl putem face este să nu ne amestecăm în treburile interne. Trebuie să fim dispuși să acordăm susținere atunci când va sosi momentul. Vom urmări îndeaproape diversele etape prin care se va trece, dar algerienii sunt cei care trebuie să hotărască singuri ce și cum să facă această tranziție. De aceea vreau să vă mulțumesc pentru atenția pe care ați acordat-o acestui dosar atât de important și vă promit că vom rămâne atenți în continuare. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule comisar! Aici se încheie dezbaterea. În conformitate cu ordinea de zi, trecem acum la declarația vicepreședintei Comisiei Înaltei Reprezentante a Uniunii pentru Afaceri Externe și Politica de Securitate în legătură cu cei 5 ani de ocupare ilegală a Crimeei de către Federația Rusă. Dau cuvântul domnului comisar Han, care o reprezintă aici pe vicepreședinta Comisiei și înalta reprezentantă. Mulțumesc, domnule președinte. Acum cinci ani, Federația Rusă a anexat în mod ilegal uh, Republica Crimea și uh, orașul Sevastopol. După cinci ani, Uniunea Europeană își păstrează poziția în ceea ce privește sprijinul oferit uh, Ucrainei și integrității sale teritoriale. Nu recunoaștem această încălcare a legislației internaționale nu dorim să uh, schimbăm acest lucru. Deteriorarea situației uh, de securitate este o sursă de îngrijorare constantă, um, mai ales că uh, în contextul prezenței militare din peninsulă. În noiembrie anul trecut s-au văzut clar care sunt consecvențele acestei anexări ilegale care a afectat pacea și stabilitatea din zonă. Ne așteptăm ca Rusia să elibereze uh, toate echipajele de pe uh, embarcațiunile ucrainene care au fost capturate în ziua respectivă și uh, așteptăm intervenția autorităților consulare. De asemenea, uh, așteptăm ca Rusia să le ofere acestora tratamentul medical uh, corespunzător. Toate aceste mm, evenimente uh, s-au întâmplat fără acordul Ucrainei. Rusia a început să aplice acum ceva timp un uh, regim care limitează navigația astfel încât uh, Ucraina și-a văzut uh, teritoriul limitat. Sute de embarcațiuni care erau sub uh, pavilion ucrainean au avut uh, foarte mult de suferit. Ne așteptăm ca Rusia să asigure un, o trecere liberă a tuturor ambarcațiunile, astfel încât uh, acestea să poată să circule în apele respective conform interna- uh, legislației internaționale. Dorim să existe justiție, așa cum se întâmplă și cu cazurile care sunt tratate la uh, Curtea Internațională. Uh, au existat restricții uh, importante ale uh, drepturilor fundamentale și încălcarea drepturilor fundamentale în peninsulă. Nu vorbim numai despre drepturile uh, celor din Crimea și a tatarilor care au fost încălcate, ci și reprezentanții uh, mass media, uh, există anumite trusturi care au fost închise, de asemenea autorități uh, care se autoguvernau și liderii și membrii comunității au fost persecutați. Vom continua să facem apel la eliberarea imediată și necondiționată a lui Oleg Sentsov, care a primit uh, premiul Zaharov anul trecut și care mm, a fost uh, și a cărui imagine, a cărui fotografie uh, din Parlamentul European amintește tuturor zi de zi de uh, angajamentul său. De asemenea, solicităm uh, și eliberarea altora, precum Oleg Hihio, Alejandra Samcheo, Odimir Baluc și a celorlalți care au fost uh, reținuți și care au fost uh, condamnați cu încălcarea legislației internaționale. Solicităm ca toate încălcările uh, de drepturi fundamentale să fie investigate, iar activiștii care apără drepturile omului să aibă acces la toate aceste lucruri din peninsula Crimea. În plus, vom continuăm să vedem exemple de uh, încălcări în continuare, iar uh, Pavlov Rip a fost condamnat uh, la șase ani de închisoare în mod nedrept și ne așteptăm ca și acesta să fie eliberat. Folosim această ocazie pentru a ne referi la uh, cazuri individuale și a atrage atenția asupra lor. Încălcarea legislației internaționale este uh, esențială și trebuie să fie abordată în consecință. Vom continua să fim partenerul Ucrainei și să condamnăm în continuare uh, construcția strâmtorii Kerch și uh, deteriorarea situației de securitate în uh, Marea Neagră și în cealaltă mări vizate. Poziția noastră privind anexarea ilegală a Crimeei și a Sevastopolului a fost reiterată cu multe ocazii, cel mai recent uh, de în declarația înaltului reprezentant în numele Uniunii Europene pe 17 martie. A abordat această chestiune în mod public și la Consiliul privind afacerile externe. Au fost luate măsuri pentru a arăta uh, Rusiei că acțiunile sale au un preț. Pe 15 martie am uh, adăugat o serie de măsuri restrictive pe listă. Opt uh, indivizi ruși care au fost implicați în utilizarea forței în strâmbtoarea Kerch au fost uh, adăugați pe această listă. Publicarea deciziei a fost făcută în paralel cu anunțuri similare făcute de către partenerii noștri transatlantici pentru a arăta unitatea noastră continuă. De asemenea, am identificat posibile zone de sprijin al Uniunii Uniunii Europene pentru regiunile ucrainene care au fost uh, afectate de regimul uh, rus. Încercăm să dezvoltăm uh, conexiuni feroviare și rutiere în anumite regiuni din Ucraina pentru a sprijini IMM-urile din zonă și pentru a diversifica sectorul de afaceri și industrial din regiunea respectivă. În acest moment, acesta depinde foarte puternic de producția de oțel. Aceste încălcări ale legislației internaționale se întâmplă pe continentul nostru, iar noi, în calitate de Uniune Europeană, nu trebuie să uităm unde ne găsim. Noi ne aflăm de partea legislației internaționale, ne aflăm de partea principiilor de bază Uh, referitoare la faptul că frontierele nu pot fi schimbate cu forța și, cel mai important, suntem de partea poporului ucrainean, iar în acești ani am investit în Ucraina mai mult decât în orice altă țară din lume, iar Ucraina știe că sprijinul nostru este alături de ei și că va fi oferit și în continuare. Vă mulțumesc! Președintele, mulțumesc, domnule comisar. Începem acum cu intervențiile în numele grupurilor politice. Domnul Brock are cuvântul în numele PPE-ului. Două minute, vă rog. Intervenție fără microfon. Sam, colegul, uh, coleg. Domnule comisar, stimați colegi, aș dori să vă mulțumesc pentru contribuția la această dezbatere. Hans, uh, îți mulțumesc pentru contribuție și pentru claritatea cu care te-ai exprimat. Uh, am stabilit noi europenii două principii la Helsinki suveranitatea unei uh, țări de a hotărâ singură uh, cu cine încheie uh, acorduri. Și apoi inviolabilitatea granițelor, care nu pot fi niciodată schimbate în mod unilateral. Și Rusia a încălcat ambele principii, a ocupat o parte dintr-o țară străină Uh, duce război în uh, altă parte și în Marea uh, din Azov știți foarte bine cum stă situația, se încearcă să se schimbe situația fără respectarea dreptului internațional. Și trebuie să fim foarte clari. Este prima încălcare de acest timp din 1945 încoace. Asta trebuie să fie spus sus și tare. Și nu ar trebui ca Europa Uh, să se întoarcă în secolul 21 să accepte astfel de uh, încălcări ale dreptului uh, internațional. Și deci, în acest context, trebuie să spiu foarte clar că trebuie să menținem sancțiunile Uh, că, uh, sigur că trebuie să ajungem la un dialog uh, cu Rusia în interesul ambelor părți, mai ales în interesul rusil, rușilor, dar trebuie ca dreptul internațional să fie restabilit. Și trebuie să spunem acest lucru că după 5 ani populația, poporul din Ucraina, printr-un referendum s-a menținut, și-a exprimat părerea în ceea ce privește uh, Ucraina. Acest uh, popor uh, a s-a pronunțat uh, pentru o soluție europeană de fiecare dată când a fost consultat prin referendum. Și uh, populația uh, nu a uh, garantat niciun fel de legitimare Rusiei, nici de ordin istoric și nici prin opinia poporului. Uh, cei care sunt uh, oprimați sunt uh, tătarii din Crimea, așa cum au fost și în vremea lui Stalin. Trebuie să spunem acest lucru sus și tare și trebuie să spunem că dreptul internațional trebuie să fie respectat de toată lumea și de către Europa. Mulțumim. În numele grupului socialiștilor și democraților are cuvântul doamna Ana Gomes, un minut. Ocupação ilegal da Mulțumesc, domnule președinte. Federația Rusă a încălcat în mod clar tratatele internaționale și tratatul cu Ucraina din 1984 se încalcă de asemenea drepturile poporului ucrainean și ale popoarelor autohtone, tătarii de acolo. Putin a imaginat și a creat o Rusie care nu respectă dreptul internațional și nici Carta uh, de la ONU și utilizează o adevărată campanie expansionistă pentru a-i descuraja pe, țări, pe cei din țările vecine care au uh, un tratament special cu Uniunea Europeană, așa cum se întâmplă cu Ucraina. A extins războiul din Donbass, a ajuns uh, până la țările baltice și are de gând practic să distrugă sau să înceapă procesul de distrugere a Uniunii Europene. Mesajele politice nu sunt suficiente, trebuie să trecem la acțiune, să arătăm că suntem alături de Ucraina și că putem interveni chiar și cu o capacitate militară, pentru că doar în felul acesta putem avea o apărare strategică a Uniunii a statelor membre pentru că conflictul armat este real, poate avea consecințe și poate ajunge la un adevărat dezastru nuclear. Mulțumesc! Mulțumesc și v-aș ruga foarte mult să respectați timpul de vorbire pe care îl aveți la dispoziție. N-aș vrea să mă obligați să vă întrerup. Și acum, în numele grupului ECRM, domnul Iurec, pentru un minut pięć lat które minęły od aneksji krymu. Mulțumesc. Au trecut cinci ani de când a fost anexată Crimea. Cinci ani de compromitere a politicii noastre. Siguranța Rusiei nu a avut de afectat de când s-a întâmplat acest lucru. Europa nu și-a permis să închidă Nord Stream 2 și trebuie să ne gândim că prima conductă, Nord Stream 1, prin acesta ar fi fost izolate statele baltice, iar uh, Nord Stream 2 e bine, prin aceasta se dorește izolarea uh, energetică a Ucrainei. Ar fi trebuit să existe uh, sancțiuni nu doar simbolice, dar echilibrul, din păcate, nu a fost realizat. Întreaga situație ne arată că Aspirațiile Uniunii Europene sunt nejustificate, mai ales atunci când este vorba despre securitatea comună și politica comună de securitate. Instituțiile ar trebui să deservească acest scop, dar nu avem suficientă solidaritate în acest domeniu. Din păcate, rămân doar vorbe goale. Mulțumesc! Mulțumesc! Și acum, în numele ALDE, are cuvântul domnul Selimovic pentru două minute. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. De cinci ani, Crimea a fost ocupată în mod ilegal de către Rusia și în acest timp răspunsul nostru nu a fost suficient de puternic. De ce? Nu știu. Pentru că avem nevoie oare de gazul din Rusia, pentru că ne temem de Rusia, nu știu de ce. Însă știu dacă, da, ă, că dacă am ă, pune întrebarea ă, reală, cum am reacționat dacă s-ar întâmpla în Europeană? Mă întreb dacă stimații colegi din statele baltice uh, sunt uh, siguri în proporție de 100% în cazul unui atac? Și, domnule președinte, aceasta este întrebarea. Asta ne faptă dorește ca creștinul să uh, facem. Să ne întrebăm în legătură cu posibilitatea de a ne apăra, ne provoacă, ne dezbină, ne ațâță unii împotriva uh, altora și slăbesc uh, răspunsul nostru. Deci, haideți să spun uh, lucrurilor pe nume. Uh, de, în ultimii ani, Rusia a fost tot mai agresivă. Georgia, Ucraina, Ucraina de Est, Crimea, toate aceste exemple ne arată fără îndoială că Federația Rusă nu se gândește de două ori atunci când vrea să schimbe granițele din Europa, prin alte mijloace uh, decât cele pașnice, dacă uh, poate. Și nu ne lasă la dispoziție decât o opțiune. Trebuie împreună să acționăm și să acționăm ferm pentru că orice alt răspuns, negocierea, um, apelul la calmă, compromisurile și așa mai departe, vor fi văzute la Kremlin ca o dovadă de slăbiciune. Deci e momentul să transmitem un mesaj clar și neechivoc. A, a ajuns, e de ajuns. S-a mers prea departe, deja. Și trebuie să începem să Uh, începem să exercităm uh, presiunea asupra uh, Rusiei să părăsească teritoriile ocupate atât în Georgia cât și în Ucraina de și în Crimea. Mulțumesc! Adesso, a nome del gruppo dei Verdi Alleanza... Mulțumesc foarte mult. În numele grupului Verzilor are cuvântul doamna Hautala, vicepreședinta noastră. Un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc și Comisiei și comisarului Han că au exprimat o condamnare clară față de anexarea ilegală a Crimeei. Acum, la 5 ani de la această anexare ilegală, trebuie să vorbim deschis pentru că e vorba de multe persoane care se simt abandonate și care li se încalcă drepturile. Deci trebuie să recunoaștem uh, represiunea sistematică și încălcarea sistematică a drepturilor civile care a apărut în urma acestei anexări. Trebuie să ne aducem aminte de Oleg Sentsov, care este laureatul nostru al premiului uh, Saharov și ne alăturăm cererilor făcute pentru a elibera toți prizonierii politici. Trebuie să condamnăm, de asemenea, și extremismul care a apărut în urma anexării și restricțiile foarte severe în ceea ce privește libertatea de exprimare în Crimea. Mulțumesc! Mulțumesc! Și acum în numele grupului GUE dau cuvântul domnului Couso Permui. Un minut. Muchas gracias, presidente. Mulțumesc, domnule președinte. Astăzi dezbatem aici 5 uh, ani de ocupare ilegală a Crimeei de către Federația Rusă. Este vorba despre o definiție care pune, se este pusă sub semnul întrebării de ani de zile de um, profesorul Merkel, de exemplu, din, de la Comisia de Etică din Germania. Trebuie să ne amintim că totul a început cu Maidanul din Ucraina și de intervenția anumitor grupuri politice din, de la acest Parlament în procesul respectiv. Dar totul a început, de fapt, mult mai de mult. Și este păcat că nu se vorbește aici despre cei 20 de ani de agresiune a NATO asupra Iugoslaviei, de modul în care s-a încălcat atunci dreptul internațional, la modul în care acuzăm în prezent că face Rusia. S-au comis multe greșeli înainte și în timpul. Politica de sancțiuni împotriva Rusiei și uh, logica de răspuns, care a costat uh, foarte multe locuri de muncă în Spania și Italia. De asemenea, încercarea de a închide gura presei uh, care se lupta împotriva propagandei Rusiei sau uh, reacția la grupurile neonaziste uh, sau de colaboratori. Toate acestea trebuie avute în vedere. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc și acum în numele grupului ENF, domnul Schaffenhauser. Stimați colegi, Ceea ce refuzați uh, crimenilor astăzi îl dați uh, celor din Kosovo. Uh, condamnați ocuparea ilegală a Crimeei, însă încurajați ocuparea ilegală a Kosovo. Criticați rușii, însă aprobați războiul ilegal al NATO împotriva Iugoslaviei. Din păcate, astăzi comemorăm 20 de ani de la acest război. Uh, denunțați referendumul din uh, Crimea, însă susțineți declarația legată de independența Kosovo, entitate mafioasă, în 2008, care a încălcat rezoluția 1244 a Consiliului de Securitate. Uh, vorbiți despre statul de drept, dar uh, susțineți puterea pucistă de la Kiev, uh, provenită dintr-un puci Maidan teleghidat din Statele Unite. Spre uh, deosebire de Kosovo și de Maidan, nu s-a tras niciun foc în Crimea. Ce urâți la crimeeni este dorința lor patriotică de a face din nou parte din patria lor istorică Rusia. Și refuzându-le acest drept, faceți precum dictatorul sovietic Hrușcev, care dintr-un un pix a a dat Crimea Republicii Socialiste Sovietice uh, Ucrainei. Politica dumneavoastră apatridă este cea a bolșevicilor din 1954. Mulțumim, domnule Schaffhauser. Există un cartonaș albastru. Domnul Polceac dorește să vă adreseze o întrebare. Acceptați? Vă rog. Mulțumesc foarte mult că mi a permiteți să pun această întrebare. Uh, am ascultat uh, cu mare atenție intervenția dumneavoastră. Știu că lângă biroul dumneavoastră uh, se vorbește limba rusă, dar considerați că avem de-a face cu o situație obiectivă când o bancă din Rusia a acordat un credit de 10 milioane de euro partidului dumneavoastră. Uh, știți despre memorandumul din 1944 și încălcarea legislației internaționale? Nu o să răspund la aceste josnice polemici. Au fost efectuate anchete. Totul s-a făcut în mod uh, transparent, cu toată legalitatea cu de, ale dobânzii care sunt cu 6% mai mici uh, decât uh, rata de dobândă uh, acordată de către o bancă europeană. Însă ce este scandalos este că în Europa primul partid de opoziție nu găsește nicio bancă pentru a-și finanța activitatea. Asta este adevăratul scandal și acestea sunt metodele bolșevite, bolșevice. Domnule Schaffhauser, și domnul Preda dorește să vă pună o întrebare cu cartonașul albastru. Acceptați? Domnul Preda, vă rog, vă rog. Domnule Schaffhauser, am o curiozitate personală, pentru că de 5 ani susțineți aici, cu multă înflacărare, uh, pozițiile Kremlinului. În ultimii 5 ani a existat vreo poziție a lui Putin uh, și a regimului său pe care ați uh, criticat-o. Un mic detaliu, un amănunt la Putin care să vă deranjeze. Sau sunteți uh, 120%, 120% de partea lui Putin și a Kremlinului? Spuneți-ne adevărul. Stimate coleg, politica pe care eu o susțin este politica Franței. Îmi pare rău. Uitați-vă la ce se întâmplă. Uh, observație politica Franței de-a lungul istoriei. Amintiți-vă cum generalul de Gaulle a fost primul care a vizitat uh, Rusia lui Stalin. Amintiți-vă cum uh, toți șefii noștri de state și de guverne au avut relații foarte strânse, privilegiate cu Rusia. Uitați-vă ce face președintele Macron. În pofida Uh, unei uh, poziționări așa cam stângace, dar întotdeauna politica Franței a fost o politică de echilibru și de independență și de suveranitate și sper că așa va rămâne și pe viitor. Mulțumim! Acum aș dori să dau cuvântul domnului Tuneche, la un minut. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Anexarea Crimeei cu forța în urmă cu cinci ani a încălcat în mod clar dreptul internațional. Unii o uh, compară cu uh, invadarea Austriei de către Hitler sau cu Anschlussul. Într-adevăr, acest lucru a fost condamnat și s-au impus sancțiuni. Însă diferențele de opinie și ezitările au subminat această atitudine. Ultima uh, problemă din Marea Azov a dus la noi sancțiuni. Ucraina nu este doar un caz izolat. Rezoluția legată de Rusia în urmă cu două săptămâni arată că Rusia a încălcat în mod deliberat regulile internaționale și aceasta reprezintă o amenințare imediată pentru toți vecinii noștri. Nu putem reveni la normalitate până când Putin nu va restaura încă o dată integritatea teritorială a Europei. Mulțumesc! Mulțumesc! Dau cuvântul acum domnului Asis pentru un minut. Președinte, cinci ani după Mulțumesc, domnule președinte. Cinci ani după ocuparea ilegală a Crimeei de către Rusia, ar trebui să ne exprimăm odată în plus protestul și să condamnăm acțiunile ilegale ale Federației Ruse. Am uh, văzut uh, militarizarea Mării Azov, care face parte dintr-un uh, model de militarizare al regiunii. Rusia, în prezent, nu mai este vechea Uniune Sovietică, iar eu sunt uh, profund împotriva uh, Uniunii Sovietice. Însă, în ceea ce privește Rusia și Uniunea Sovietică, lucrurile nu sunt identice și nu ar trebui să uh, ne opunem pur și simplu împotriva Rusiei, ci să uh, ne gândim la regimul autocratic care subminează drepturile fundamentale și principiile de bază pe care uh, trebuie să le apere această Uniune Europeană. Mulțumesc, domnule Asis, spune președintele. Domnul Demesmacher. Eh, eh, eh, domnule comisar mulțumesc foarte mult domnule comisar pentru declarația dumneavoastră foarte puternică. crimeea este o peninsulă furată și pentru prima dată de la al doilea război mondial pentru prima dată o putere a uh, invadat, uh, deci o putere europeană a invadat o altă țară europeană. Rusia a încălcat 47 acorduri internaționale, acordul din 1975, uh, memorandumul din, uh, de la Budapesta și cu anexarea aceasta a început și represiunea împotriva uh, celor din uh, Crimea. Dacă uh, renunțăm la uh, sancțiuni, atunci ne punem uh, sub semnul întrebării poziția și nu trebuie să se întâmple așa ceva. Mulțumesc foarte mult. Are cuvântul acum doamna Gil. Un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Ocuparea inegală a Crimeei pune în pericol pacea internațională. Aceasta ar putea duce la o escaladare la nivel internațional. Ceea ce mă îngrijorează însă pe mine este că sub ocupația rusă, cei din Crimea sunt din ce în ce mai izolați. Drepturile omului și îngrijorările economice sunt din ce în ce mai mari. Parlamentul a cerut în mod reintegrat uh, să se respecte integritatea teritorială a Ucrainei și totuși, între timp, uh, Rusia a atacat uh, navele ucrainiene în Marea Azov și cu noua politică a podului peste Marea Azov. Trebuie să ținem conști de ce se întâmplă cu cei care au luptat împotriva acestei represiuni, precum Oleg Sentsov. Trebuie să transmitem și un mesaj puternic Rusiei, să arătăm că ignorarea dreptului internațional va avea consecințe și să acordăm mai multă susținere Ucrainei. Am o întrebare și pentru Comisie. Cum putem crește presiunea asupra Rusiei? Credeți că puteți face ca statele membre să vorbească cu o singură voce și să vă susțină în ce ați spus mai devreme, domnule comisar Han? Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult și acum dau cuvântul doamnei Fotiga, un minut și jumătate. Thank you, President. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Au trecut cinci ani de când Federația Rusă a ocupat uh, ilegal Crimea. Și populația indigenă a acestei peninsule, o populație care a avut foarte mult de suferit. Este cel de-al treilea val de încălcări și de violări ale drepturilor acestei uh, comunități. Mai întâi, în 1783, au avut loc deportări masive ale uh, populației din Crimea, uh, desfășurate de către regimul țarist. Apoi, în 1945, Stalin, odată în plus, a deportat masiv uh, populație din Crimea, populație indigenă. Iar acum, ei reprezintă doar o minoritate în peninsulă și dispar și iată că uh, au fost uh, încălcări uh, foarte grave și în felul acesta au uh, dispărut foarte mulți copii, au existat uh, deținuți politici, au avut loc uh, arestări și, bineînțeles, că au fost încălcate, după cum spuneam, drepturile omului. Anul acesta, în uh, mai, crimenii împreună cu uh, Ucraina și să sperăm că cu întreaga comunitate internațională comemorează cea de-a 75-a aniversare a ultimei deportări. Sunt recunoscătoare pentru declarația dumneavoastră, domnule comisar, și uh, mă alătur apelului dumneavoastră de eliberare a deținuților politici și de a oferi teritoriul înapoi Ucrainei. Mulțumesc. Și acum are cuvântul doamna Ward un minut. Five years. La cinci ani, după anexarea ilegală a Crimeei, a peninsulei Crimea de către Federația Rusă, aș dori să mă alătur și eu celor care condamnă această încălcare flagrantă a legislației internaționale. Uh, ocuparea continuă a uh, peninsulei Uh, pune sub semnul întrebării statul de drept în relațiile internaționale. Deja am denunțat și am criticat consecințele groaznice ale acestei situații asupra patrimoniului cultural din Crimea, care continuă să fie distrus uh, pe teren se pierd uh, opere și site-uri istorice uh, foarte însemnate. Între timp, uh, oponenții, dizidenții, minoritățile artistici, artistice, jurnaliștii sunt persecutați în Rusia și în teritoriile ocupate. Pentru că Uniunea Europeană a dat dovadă de consecvență și a refuzat să recunoască anexarea ilegală a Crimeei, Uh, agenții ruși au încercat uh, să submineze politica uh, europeană, să, finanțând partide și influențând alegeri și referendumuri. Nu trebuie să cedăm, ci trebuie să milităm pentru respectarea dreptului internațional, inclusiv a drepturilor omului, în relațiile noastre cu Rusia și cu orice altă țară. Mulțumim! Începem acum uh, procedura Catch the Eye. Cinci colegi s-au înscris la cuvânt. PPE-ul, uh, mai ales uh, din uh, declarația cehă, s-au înscris toți, domnul Pospisil acum. pane předsedající já jsem velmi rád že ta debata jasně ukázala. domnule președinte această dezbatere ne a indicat cu claritate că avem o părere majoritară și anume că ocuparea ilegală a Crimeei încalcă dreptul internațional și că Rusia își continuă în mod ilegal activitățile, de exemplu, în Marea Azov. Pe de altă parte, sunt îngrijorat și în legătură cu situația minorităților din Crimea, despre care s-a vorbit aici. De exemplu, tătarii din Crimea, care sunt în mod clar discriminați, uh, Există și o uh, represiune puternică față de activiștii pentru drepturile omului sau jurnaliști. Toate aceste elemente trebuie menționate. Nu-i vorba doar de încălcări ale dreptului internațional, dar și felul în care este tratată populația din Crimea, care își menține uh, loialitatea față de Ucraina sau care are o atitudine critică față de uh, Rusia. Nu trebuie să renunțăm la sancțiunile față de Rusia. Mulțumesc! Mulțumesc și acum domnul Faria, de asemenea, pentru un minut. Grazie, președinte. Cinci ani após a anexação ilegală a Crimeia, continuă. Mulțumesc, domnule președinte. Au trecut cinci ani de la ocuparea ilegală a Crimeei de către uh, Federația Rusă și putem să observăm uh, că populația este persecutată și că au fost uh, arestați la modul legal funcționari publici și alte persoane. Ideea este să fie integrat acest teritoriu, uh, de aceea întreaga zonă a fost militarizată. Trebuie să ne amintim că acordurile de la Minsk trebuie respectate și că integritatea teritorială a Crimeei trebuie să fie refăcută. Există câteva bănci de stat, precum și sistemul uh, bancar european, care uh, împrumută bani Rusiei. Trebuie să creăm o listă neagră în ceea ce privește spălarea de bani și, uh, de asemenea, statele care nu au transpus directiva a patra privind spălarea banilor trebuie să fie sancționate. Am observat bănci europene care au oferit oxigen acestui uh, regim ilegal pentru ca acesta să poată continua. Mulțumesc! Mulțumesc! za udělení slova. Já chci především poděkovat panu komisaři Hahn. Doamna Șoica, mulțumesc foarte mult că îmi dați uh, cuvântul, domnule președinte. Aș dori și eu să-i mulțumesc domnului comisar uh, Han pentru poziția sa fără echivoc împotriva uh, anexării legale a crimei. Rusia a sărbătorit această aniversare, cinci ani e de la aniversarea Crimeei, dar pentru noi această zi reprezintă o zi a nedreptății, pentru că Crimea face parte din uh, uh, Ucraina în, în baza tratatului semnat de către Federația Rusă. De cinci, uh, acum cinci ani, am văzut cum uh, Federația Rusă tratează populația din Ucraina. Au fost foarte multe denunțări, uh, sunt foarte multe persecuții. Destinul crimei e legat de uh, Uniunea Europeană și de libertate. Mulțumesc, domnul Stetina. Mulțumesc, domnule președinte domnule comisar doamnelor și domnilor în iunie 2018, Uniunea Europeană a impus uh, sancțiuni față de Rusia, ceea ce o costă miliarde anual. Încă din 2014, sancțiunile au fost impuse față de o serie de cetățeni ruși, deși aceștia nu aveau un impact direct asupra economiei ruse și nu au același impact pe care l-ar avea sancțiunile economice dar ar putea afecta deciziile luate în Rusia. Kremlinul utilizează Parlamentul său și a, l-a făcut să ștampileze, practic să dea undă verde invaziei realizate în uh, Crimea. Parlamentul a realizat acest lucru și cred că sancțiunile ar trebui să fie impuse față de parlamentarii ruși, care să nu mai aibă posibilitatea să intre în Europa. Mulțumesc! Mulțumesc! Domnule Polceac, vă rog, aveți cuvântul. Děkuji, pane předsedo, vážený pane komisaři. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Au trecut 5 ani de când uh, Crimea a fost ocupată ilegal, ceea ce înseamnă că 5 ani de zile a fost uh, încălcat dreptul internațional. Nu mai este o chestiune care vizează numai uh, inviolabilitatea frontierelor. Drepturile UE au fost încălcate și ne vorbim aici de mai multe categorii de cetățeni, nu numai de tătarii din Crimea, ci există și cetățeni care nu beneficiază de niciun fel de drepturi și eu am sprijinit întotdeauna Ucraina și drepturile sale și vreau să-mi cer scuze populației din Ucraina pentru uh, acțiunile uh, președintelui ceh, Miloš Zeman, care se folosește de orice ocazie pentru a strica uh, relațiile între Ucraina și Republica Cehă. Îmi cer scuze pentru acțiunile acestui președinte poporului ucrainean. Trebuie să menținem uh, regimul de sancțiuni și trebuie să insistăm că Crimea trebuie să se reîntoarcă la Ucraina. E adesso la parola sempre... Mulțumesc. Și acum uh, dau cuvântul în numele vicepreședintei Comisiei alte Reprezentante a Uniunii, domnului comisar Han. Grazie, Mr. President. Mulțumesc, domnule președinte. În urma majorității covârșitoare a intervențiilor, concluzia mea este că trebuie să continuăm să nu recunoaștem uh, uh, anexarea peninsulei Crimea de către Rusia. Trebuie să fie o prioritate pentru noi. Vom uh, continua să monitorizăm evenimentele din Marea Zou și să vedem cum putem să sprijinim Ucraina în această privință. Trebuie să folosim toate oportunitățile în context uh, bilateral și multilateral pentru a ne reafirma poziția în legătură cu anexarea ilegală a Crimeei, uh, care face parte din Ucraina. Și, uh, domnule Chelam, vă pot spune că toate statele membre ne sprijină în această poziție. Punct. Mulțumim foarte mult. Aș dori să mulțumesc și domnului Preda, care e foarte poliglot și care mă apreciază și pe mine, care vorbesc mai multe limbi, spune președintele. Dezbaterea ea uh, sfârșit acum. Trecem la următorul raport, raportul Brando Benifei, situația de după primăvara arabă, calea de urmat pentru regiunea Orientului Mijlociu și Africii de Nord. Are cuvântul domnul uh, raportor. Uh. Mulțumesc, domnule președinte. În urmă cu 8 ani, mii de femei și bărbați, în special tineri, au ieșit pe stradă în țările din sudul Europei și din regiunea MENA. Cu toții doreau să revendice libertatea pentru ei. Cred că acum că au trecut 8 ani ar trebui să facem un bilanț al situației, să vedem dacă reacția Uniunii Europene a dus la ceva. S-a vorbit despre o primăvară arabă, însă de fapt era vorba despre uh, un uh, eveniment etapizat cu mai multe revendicări, democrație, libertate uh, și așa mai departe. Europa a încercat într-o primă fază să susțină toate aceste cereri democratice. După aceea a venit amenințarea teroristă a Daesh, criza refugiaților și în urma acestor experiențe Europa s-a centrat mai degrabă pe procesul de stabilizare a acestor țări din bazinul Mediteranei. Nu înțelesesem că, de fapt, acest uh, cerc vicios nu se închisese încă și era imposibil să uh, iasă din acest cerc vicios toate aceste țări. Practic, riscul era foarte mare de a repeta ceea ce se întâmplase deja în Siria. Uniunea Europeană are nevoie de o politică externă mai eficace. Dacă dorim însă să renoim această politică, trebuie să o facem cu mai mare eficacitate și cu alte majorități. Nu putem merge mai departe cu această viziune pe termen scurt pentru politica externă, pentru că în felul acesta nu avem niciun cuvânt de spus în politici foarte complexe în alte regiuni. Și noi suntem cei care vom plăti până la urmă oalele sparte. Eforturile noastre n-au avut nicio reușită în Siria. Politica de vecinătate trebuie să fie și ea reînnoită. Avem nevoie, pe de altă parte, de o strategie globală pentru politica externă. Ar trebui să susținem societatea pentru ca aceasta să dea dovadă de rezistență în fața diverselor provocări, în fața regimurilor autoritare, de exemplu ce nu putem face este să liniștim doar momentan anumite tensiuni care pe termen lung pot duce la probleme și mai mari. Putem vorbi și ar trebui să vorbim despre dezvoltare economică și socială. Primăvara arabă a arătat că există oarecare lipsă de credibilitate pentru instituțiile existente. De aceea e nevoie de un nou contract social de o nouă abordare care să permită dialogul deschis cu societatea civilă, cu minoritățile și cu toate regiunile și populațiile locale. E important să ținem cont aici și de interesele și nevoile tinerilor, care reprezintă o categorie vulnerabilă în aceste țări. Propunem un program de schimburi pentru uh, tineri de genul Erasmus, un Erasmus mediteranean, care să aibă resursele financiare necesare. De asemenea, trebuie să punem capăt uh, vânzărilor de arme care sunt utilizate în special de regimurile antidemocratice. Trebuie să avem grijă pentru a asigura o mai mare dezvoltare în domeniul formării și cercetării. Întreaga paradigmă pe care o utilizăm trebuie schimbată, pentru că avem nevoie de, în primul rând, de dialog, creștere și cooperare cu țările din regiunea MENA. Mulțumesc! Și acum, în numele înaltului reprezentant, domnul Han va lua cuvântul încă o dată, vă rog. Mr. President, Domnule președinte, stimați deputați, în primul rând doresc să mulțumesc raportorului, domnului Benifei, pentru raportul său privind situația din anumite țări din regiunea MENA după primăvara arabă. Suntem de acord că cel mai important punct uh, din raport se referă la faptul că multe dintre solicitări care au determinat atât de mulți oameni să iasă pe stradă și să protesteze nu și-au găsit încă răspunsul în majoritatea țărilor vizate. Solicitarea pentru mai multă democrație, pentru justiție socială și libertate de expresie, deci cererea de sisteme mai inclusive de guvernanță, e bine, acesta a fost apelul uh, făcut de către, în cadrul primăverii arabe. Mă gândesc la Tunisia, care a fost prima țară care s-a ridicat și care reprezintă un punct de referință în continuare pentru regiune. Strategia globală pentru politică de apărare și securitate este cât se poate declare. Strategie în securitate nu poate să fie uh, realizată dacă aceste solicitări sunt ignorate sau negate. Societățile reziliente trebuie să se gândească la democrație, încredere în instituții și dezvoltare durabilă. Trebuie să subliniem în acest context trei puncte. În primul rând, nimeni nu sprijină societatea civilă în uh, regiunea Maghreb și Mașrec, uh, așa cum o facem noi europenii. Nu numai că am uh, înființat o formă de cooperare care este susținută de, societăți ale, de organizații ale societății civile, dar există o legătură continuă și un contact permanent cu reprezentanții societății civile. În continuare, uh, lucrăm la promovarea consultațiilor constante cu aceștia și uh, există puncte de contact dedicate la fiecare delegație. Raportul menționează de asemenea activitatea esențială desfășurată de Inițiativa Europeană pentru Democrație și Drepturile Omului, iar munca noastră de protejare a drepturilor omului și a activiștilor din acest domeniu este foarte importantă. În acest context, uh, Raportul subliniază implicarea tinerilor, care reprezintă cheia politicilor noastre. Nu poate exista uh, reziliență și nici democrație fără implicarea deplină a tinerilor. Trebuie să-și găsească locul în societățile noastre și să găsească ocazia uh, potrivită pentru a-și urma visurile. Vocea lor trebuie să se facă auzită. Din acest motiv am creat o platformă sigură pentru uh, utilizarea uh, acestora și pentru a se identifica prioritățile. Este vorba despre o platformă platformă uh, dedicată tinerilor care au astfel posibilitatea să aibă un dialog deschis cu factorii de decizie și să se implice în deciziile pe care le luăm. Aproximativ acum o lună au avut posibilitatea de a participa la dialogul 5 plus 5 în estul Mediteranei și de a configura rezultate și de a influența rezultatele uh, întâlnirii. Implicarea societății civile este foarte importantă. Cel de-al doilea punct se referă la Siria au avut loc uh, cea de-a treia conferință privind situația din Siria și din regiune și am decis că societatea civilă din Siria trebuie să fie punctul uh, central al conferinței. Au participat peste 800 de ONG-uri care sunt implicate uh, pe teren în rezolvarea situației și s-a pus accentul pe drepturile femeilor. De asemenea, oferim un spațiu sigur pentru a se întâlni și pentru a-și poate face vocea auzită. Toate acestea sunt lucruri de care suntem mândri, pentru că Siria aparține sirienilor și singura modalitate de a încheia conflictul este să-i ajutăm pe cei din Siria. Împreună cu Națiunile Unite încercăm să uh, creăm o Sirie uh, unită și împăcată. Știm foarte bine că situația din această zonă este departe de a fi ideală, iar aspirațiile primăverii arabe au fost adesea înșelate. Singura cale de a aborda această situație este de a ne angaja în continuare și de a implica toți actorii relevanți. Trebuie ca societatea civilă să se implice în continuare, trebuie să-i sprijinim și să le oferim uh, spații mai generoase pentru ca ei să se poată desfășura. Dar trebuie să lucrăm și cu guvernele și să susținem cauza noastră și modificările pe care dorim să le le vedem uh, implementate. Drepturile omului și democrația reprezintă um, punctul cel mai important pentru noi, iar noi, în calitate de Uniune Europeană, întotdeauna am abordat această problemă a drepturilor omului, câteodată uh, în public, câteodată în privat cu toți partenerii noștri. Noi împărtășim într totul spiritul acestui raport și dorim să-i ajutăm pe prietenii noștri de cealaltă parte a Mediteranei pentru a-și împlini aspirațiile către mai multă democrație, mai multă libertate și mai multă justiție socială. Vă mulțumesc așadar încă o dată pentru munca dumneavoastră și luăm în serios toate aspectele critice și le vom aborda în continuare. Împărtășim aceleași obiective și nimeni nu este la fel de implicat precum Uniunea Europeană pentru a îndeplini aceste obiective. Vă mulțumesc! Mulțumesc. Și nu observ pe Maria Arena, ea ar fi trebuit să vorbească în numele Comisiei FEM. Dacă va veni în sală, îi vom da cuvântul. Și acum uh, trecem mai departe la uh, oratorii numele grupurilor politice. Din partea PP, domnul Broc, un minut și jumătate